de colegi. Stimați colegi, bună ziua. Vă rog să vă ocupați locurile. This is being a long ongoing session of the Libe Committee. Este o sesiune foarte lungă a Comisiei Libe. Am început ieri la ora 9, iar acum este a patra sesiune la rând, a patra ședință de astăzi. Este o ședință comună a Comisiei Libe și a Comisiei FEM. Este pentru prima dată. Aș dori să urez bun venit președintelui acestei comisii, domnul Gustafsson, care este aici alături de noi, care va lua cuvântul pentru a discuta despre punctul 16 din ordinea de zi și anume drepturile, normele minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, Avem doi raportori pentru Comisia Libe este doamna Teresa Jimenez Beseril Barrio și pentru Comisia FEM doamna Antonia Parvanova. Ne vom, vom examina amendamentele și după discuție vom stabili calendarul privind uh, amendamentele pentru a ne putea concentra asupra acestui exercițiu foarte important de cooperare care a fost atât de reușit și uh, atât de fructuos uh, până acum. Domnul Gustafsson, președintele Comisiei FEM, va lua cuvântul și ne va spune câteva cuvinte. Voi vorbi în suedeză. Cum a spus domnul Lopez Aguilar, am uh, colaborat întotdeauna excelent și mă bucur foarte mult că așa este. Rezultatele, după cum vedeți, sunt foarte satisfăcătoare. În această propunere sau există o serie întreagă de propuneri suplimentare. S-a dovedit că există foarte mult interes pentru această propunere nu vreau să spun că propunerile făcute de raportori au fost sărace, din contră, raportoarele au făcut uh, o treabă excelentă, vreau să le felicit pentru această activitate, dar amendamentele propuse și venite subliniază faptul că au făcut o treabă extraordinară. O mare parte din punctele suplimentare întăresc drepturile victimelor criminalității și, de asemenea, există anumite victime care au nevoie de susținere suplimentară. Ca președinte al Comisiei privind egalitatea dintre bărbați și femei, vreau să notez faptul că o serie de amendamente se concentrează pe violența în familie, de foarte multe ori vorbim despre violența împotriva femeilor și vom continua, sper, să cooperăm foarte bine. Săptămâna trecută, săptămâna viitoare vom avea o reuniune foarte importantă și dau din nou cuvântul domnului Lopez Aguilar. Realmente am cooperat foarte bine, spune domnul Aguilar, și vom face din nou acest, acest lucru după ce vom auzi cele spuse de raportoare. Apoi o să dăm cuvântul celorlalte instituții implicate, Comisia și Consiliu, ca să putem să stabilim data când vom vota asupra acestor rapoarte. Bineînțeles, haideți să începem auzind ce, să auzim ce au de spus uh, raportoarele. În primul rând, doamna Jimenez Beseril, aveți cuvântul, stimată doamnă. Sí, eh, în primul rând, eh, aș lăsa o să vorbească pe doamna Parvanova, pentru că în dezbaterea anterioară am vorbit eu prima, deci din politețe aș dori să-i dau doamnei Parvanova întâi cuvântul și apoi vorboi eu. Mulțumesc. Foarte bine, nu este niciun fel, nu e problemă, doamnă Parvanova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei Jimenez pentru cooperarea excepțională pe acest dosar uh, complicat și de asemenea vreau să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră pentru mai mult de 500 de amendamente pe care le-am primit. Vreau să spun în numele amândurora că majoritatea amendamentelor sunt aliniate la concepția generală pe care am încercat uh, să o promovăm prin acest raport. Vreau să mm, le mulțumesc doamnelor Angela și Roberta din Comisia FAM, care împreună cu noi uh, s-au străduit să elaboreze comisii, uh, amendamente de compromis și ne-am ne -am străduit să punem la punct o listă de vot pe care să o accepte toată lumea. Aș dori acum să mă concentrez asupra punctelor importante care credem că sunt importante în acest raport și majoritatea amendamentelor se concentrează de fapt asupra acestor chestiuni. În primul rând, de definițiile. Eu m-am concentrat, am dorit să vin cu o definiție cuprinzătoare a termenului victimă la nivelul Uniunii Europene și împreună cu doamna Jimenez și Comisia FEM am încercat să vedem care, sunt, uh, care este dinamica bazată pe diferențele de sex uh, în ceea ce privește victimele. În primul rând, violența bazată pe sex, apoi violența în relațiile apropiate, apoi diferențele uh, de tratament numai, nu atât cât față de victime, cât față de posibilul infractor sau profilul posibilului infractor și tipul de infracțiune de asemenea, am accentuat uh, ideea de violență îndreptată împotriva femeilor, ținând cont de faptul că există o convenție a Consiliului Europei privind combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor. Uh, este, directiva este un instrument orizontal și considerăm că prima definiție a acestui termen trebuie să fie neutru din punct de vedere al diferențelor de sex. De asemenea, trebuie să uh, accentueze faptul că uh, cu pregătirea acest tip de violență se îndreaptă împotriva femeilor. De aceea menționăm în definiție în mod explicit faptul că uh, afectează o persoană datorită identității uh, sexuale, și dar le afectează mai ales pe femei, iar violența în relațiile apropiate se concentrează asupra importanței chestiunii acestea pentru femei. Femeile care sunt expuse la dependența socială, la dependența financiară și la alte tipuri de dependență și la alte tipuri de opresiune. Un al doilea punct pe care l-am discutat deja a fost victima, victimele cu nevoi speciale, elaborăm ideea în uh, colaborare cu evaluarea individuală și în loc de a pregăti criterii sau în loc de a vedea orientări generale, dăm posibilitatea statelor membre să-și elaboreze propriile criterii, acordând însă atenție unor victime care s-ar putea să aibă nevoie de susținere specială și de atenție specială. De asemenea, elaborăm ideea unor servicii specializate de susținere pentru a împiedica victimizarea secundară și intimida, intimidarea victimelor în ce, mai ales în privința violențelor bazate pe sex implicarea profesioniștilor, a polițiștilor, a medicilor. Am preluat aici o serie întreagă de sugestii privind aceste servicii speciale de susținere. Au fost enorm de multe sugestii pe care le-am preluat pentru a întări aceste aspecte cât de mult se poate în beneficiu victimelor. Și aici există o chestiune delicată legată de susținerea victimelor infracțiunilor, mai ales dacă ne gândim la statutul lor juridic. În anumite grupuri politice există o anumită îngrijorare privind uh, migranții fără documente, deci uh, migranții ilegali, care ar trebui să fie o problemă abordată la nivel sistemic. Vreau să spun că noi nu încercăm să ne ocupăm de aceste cazuri impunând obligații statelor membre sau sistemului judecătoresc. Nu încercăm să legalizăm statutul migranților ilegali, ci încercăm să stabilim acelea standarde, așa cum le avem și pentru infractori, pentru că s-ar putea să existe combinații diferite de uh, infractori cu documente și fără documente și victime, uh, și dacă victimele nu pot să raporteze, nu pot să spună ce s-a întâmplat, atunci anumite tipuri de infracțiuni vor rămâne nedescoperite și s-ar putea ca victimele respective să ajungă cumva în mâinile unei organizații de crimă organizată sau, eu știu, în comunități minoritare sau în comunități de migranți. am dezvoltat încă un punct și anume dreptul la informare, informare mai ales uh, privind uh, legislația referitoare la victime, inclusiv notificarea uh, privind faptul că infractorul care le-a provocat un rău este eliberat la un moment dat și nu negăm, bineînțeles, infractorului dreptul la reabilitare dar în măsura în care este relevant și dacă victima și-a exprimat dorința de a fi informată, acest drept trebuie să existe. Iar în ce privește victimele cu nevoi speciale, elaborăm ideea unor clădiri accesibile pentru persoanele cu handicap și zone de acces și de așteptare pentru aceste victime în cazuri care ar putea fi legate de intimidare sau de o anumită interferență uh, de imexiune în viața victimei. Aș dori să închei prin a spune că Realmente mi-a făcut plăcere să colaborez cu doamna Jimenez Veseril și sper că vom putea uh, să vă prezentăm o serie de amendamente de compromis bune care să rezulte din preluarea propunerilor făcute de dumneavoastră și care se aliniază la concepția generală a raportului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, doamna Jimenez Beseril, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Vreau să-i mulțumesc și doamnei Parvanova și pentru mine a fost o plăcere să colaborez împreună cu doamna Parvanova și sper că vom reuși uh, să colaborăm până la sfârșit. După prezentarea făcută uh, acestui proiect acum câteva săptămâni, am spus aproape 500 de amendamente care înglobează diferite aspecte privind normele minime ale drepturilor victimelor. Vrem să mulțumim interes enorm care arată prezentarea, înaintarea amendamentelor. Așa cum spunea domnul Gustafson, președintele Comisiei FEM, majoritatea amendamentelor erau deja incluse în text, iar uh, cele prezentate nu fac decât să întărească cele spuse de noi. Deci a fost, este ușor să elaborăm uh, aceste amendamente de compromis. Amendamentele de compromis ar putea fi vreo 40 care sunt finalizate, iar amendamentele se referă la aproximativ la toate articolele și considerentele introduse în raport. Uh, temeiul juridic, aplicarea, definițiile, diferentele tipuri de drepturi ale victimelor, inclusiv uh, pregătirea profesioniștilor, speci serviciile speciale de sprijin și așa mai departe. Obiectivul raportului, cum am spus, este stabilirea unor norme minime, deci este datoria noastră să avem o directivă simplă, concisă și adecvată pentru ca victimele din Uniunea Europeană să se simtă protejate. Totuși, cred că este important să spunem că nu putem merge mai departe de temeiul juridic al acestui raport și să propunem prea multe obligații pentru statele membre, pentru că apoi să fie mult prea greu de aplicat. De aceea, între amendamentele de compromis am încercat să creăm un echilibru între diferitele puncte de vedere. Înțeleg că această directivă este o ocazie pentru a aborda drepturile sau cererile exprimate de diverse victime. Victimele terorismului, violența în familie, minori, incapacitate, victimele terorismului. Dar cred că trebuie să nu uităm că în ciuda faptului că sacrificăm foarte multe lucruri, trebuie să facem acest lucru. E vorba numai de norme minime și dacă mergem mult prea departe, ne asumăm riscul ca în final să nu fie acceptat și să rămânem cu un instrument pe care să nu-l putem folosi. Nu voi vorbi de definiții pentru că a vorbit doamna Parvanova deja de acest lucru, dar vreau să vorbesc despre unele compromisuri. În primul rând, în articolul 1, domeniul de aplicare, unii, aici s-a vorbit de violența uh, în familie, de violența între cele două sexe, dar cum, fi, cum e vorba de o directivă și e vorba de proceduri penale, nu putem să spunem, așa cum au propus unii dintre dumneavoastră, să fie un act de agresiune, violența, adică pentru că pentru a include în această directivă un tip anume de agresiune, ținând cont de sistemele penale din statele membre, am preferat uh, să ne exprimăm diferit, să vorbim de un delict penal, de o infracțiune penală și să se garanteze protecția împotriva oricărei infracțiuni de drept penal. Este o temă pe care a trebuit să o rezolvăm în ordinul de protecție al victimelor și am propus același lucru și aici pentru că acolo funcționa foarte bine. Trebuie de asemenea ca în momentul în care victima intră în contact pentru prima dată cu autoritatea, acest lucru să se facă într-o limbă accesibilă, să se țină cont de necesitățile victimei, de situația victimei. Lucrul acesta este menționat în 266 și 267. Multe victime sunt în stare de șoc când are loc agresiunea respectivă, deci trebuie să se folosească un limbaj simplu, iar informațiile pe care le primesc victima în timpul procesului penal trebuie să fie accesibile. Este uh, amendamentele 35 și 34. Uh, victima trebuie să poată să denunțe delictul respectiv într-o limbă pe care o înțelege și trebuie să aibă capacitatea mentală, fizică și senzorială să facă acest lucru Uh, adică să vadă bine, să audă bine, de exemplu, dacă primește informații privind anumite ordine de restricție privind protecția ei, acest lucru să se facă cu asistența mențion, uh, adecvată. Uh, în 281, 85, 86, în aceste amendamente am menționat acest lucru. Alte puncte la care trebuie să colaborăm cu Consiliul, includerea membrilor familiei în această directivă, lucru care să se reflecte aici, inclusiv dreptul de a folosi serviciile de susținere a victimelor, așa cum spune în articolul 7 al propunerii Comisiei. Autoritățile trebuie să evite uh, referința repetată la uh, asistența acordată victimei. În uh, amendamentul 325 menționăm acest lucru. Apoi putem vorbi și despre casa de primire, centrul de primire al femeilor uh, maltratate și mai există uh, niște uh, amendamente care se referă la acest lucru. Foarte mulți deputați au pornit de la ideea că trebuie să existe o evaluare individuală a fiecarei victime pentru a determina dacă victima respectivă are nevoie de protecție specifică este o evaluare individuală pentru orice tip de victimă, pentru că, așa cum am spus de multe ori, fiecare victimă este o persoană și fiecare persoană este diferită de alta. Nici o victimă nu este inferioară față de alta, ori de unde ar veni ea. Așa cum spunem în articolul 18, trebuie să acordăm atenție specială persoanelor vulnerabile victimele terorismului, al traficului de persoane, mers, uh, minorii, femeile, victimele violenței împotriva celuilalt sex. Noi susținem acest mod de gândire și apoi um, amendamentul 448 care dorește să se introducă intervale regulate în timpul procedurilor pentru a vedea dacă a avut loc în această evaluare individuală a fiecărei victime în parte. Iar în final vreau să spun că evaluarea individuală trebuie să țină cont de patru aspecte fundamentale. În primul rând, caracteristicile personale ale victimei, în al doilea rând, timpul de delict, împrejurările în care a avut loc infracțiunea și de, de, dorința victimei. Lucrul acesta este reflectat în foarte multe amendamente. Vreau să vorbesc acum și despre pregătirea profesioniștilor care lucrează aici. Amendamentul 200 sau 169 e vorba de poliție, serviciile de sănătate, judecătorii, funcționarii care se ocupă cu protecția victimelor și a drepturilor, mai ales în cazul copiilor. Această formare profesională trebuie să fie instituționalizată și standardizată în toate statele membre și trebuie să țină seama de formarea adecvată, mai ales în cazul în care vorbim de violență împotriva împotriva celuilalt sex, mai ales femeile. Aș dori acum să aud ce spun colegii și să vedem cum putem să ajungem la amendamente de compromis de calitate și pentru a putea promova această directivă. Iar Consiliul și președinția daneză este foarte dornică să o finalizeze considerăm că uh, suntem într-un punct bun. Mulțumesc, doamna Jimenez. Să auzim acum uh, ce spune Comisia, ce spune Consiliul. Comisia, dacă dorește să facă o contribuție scurtă înainte de a da cuvântul deputaților care doresc uh, să participe, Comisia este reprezentată de doamna Ingrid Belander Todino. Comisia! Very much, Mr. Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, le mul- să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul și interesul manifestat față de acest dosar. Raportoarele, doamna Parvanova și doamna Jimenez, uh, au redactat rapoarte foarte interesante, așa cum sunt și amendamentele propuse de diferiții eurodeputați. După cum știți, aceasta este o prioritate strategică a Comisiei Europene. Uh, lucrăm în domeniul victimelor de foarte mult timp. Avem decizia cadru din 2001, iar uh, acum avem o directivă mai puternică, cu un limbaj mai clar, și o descriere mai clară a obligațiilor și drepturilor victimelor. De asemenea, avem o directivă cu privire la compensații care datează din 2004. Așadar, acesta este primul uh, pachet privind protecția victimelor pe care l-am prezentat anul trecut și care va fi urmat și de alte inițiative din partea Comisiei. Scopul nostru prin această directivă, care a fost deja discutată în Consiliu, este să avem un instrument eficient uh, și aplicabil pe care statele membre să-l poată transpune în legislațiile naționale, astfel încât să consolideze drepturile victimelor în procedurile penale. Sigur, nu vom vorbi despre poziția noastră cu privire la diferitele amendamente propuse de Parlamentul European, însă putem să confirmăm că abordarea noastră a fost întotdeauna uh, una orizontală, în sensul că toate victimele ale tuturor formelor de infracțiuni și uh, tuturor actelor de violență trebuie să fie acoperite, astfel încât victimele să poată fi ascultate, să fie protejate, sprijinite și așa mai departe. Totuși, în propunerea noastră, am recunoscut că unele grupe de victime sunt expuse unui risc suplimentar uh, de agresiuni pe parcursul uh, procesului uh, penal și am subliniat acest lucru într-un capitol special privind protecția. Altfel, nu voi exprima acum poziția cu privire la diferitele amendamente. Aș vrea doar să vă confirm că sprijinim în totalitate demersul Parlamentului European al um, Consiliului și Secretariatului în ceea ce privește negocierea acestui dosar și așteptăm cu interes discuțiile pe aceste puncte interesante și, bineînțeles, vom fi în continuare implicați în găsirea unor soluții de compromis, astfel încât să ajungem la un text uh, asupra căruia să se pună de acord toate părțile implicate. Mulțumesc Comisiei. Acum dau cuvântul președinției daneze, uh, domnului Lars Lind. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să le mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European și raportoarelor pentru că au ajuns uh, la acest stadiu important în acest proces. După cum știți, președinția daneză a spus de mai multe ori în această comisie că aceasta este o prioritate importantă pentru președinția noastră din contactele pe care le-am avut cu statele membre, vă pot spune că multe, dacă nu toate statele membre, susțin uh, această propunere. Noi salutăm dezbaterea de astăzi și faptul că ați ajuns la acest uh, stadiu din uh, proces, adică acela al pregătirii soluțiilor de compromis pentru săptămâna viitoare. Înțelegem și apreciem eforturile semnificative pe care le-ați depus până acum și, bineînțeles, apreciem uh, foarte mult uh, implicarea în dosar a celor două raportoare. Mi-e teamă că recompensa dumneavoastră pe termen scurt va fi și mai multă muncă, însă vă asigur că eforturile dumneavoastră nu vor fi fost în zadar pentru că Consiliul așteaptă cu nerăbdare să se angajeze uh, într-un trialog cu dumneavoastră. Prima reuniune de trialog va avea loc deja săptămâna viitoare. Referitor la propunerile de amendamente Uh, acestea sunt foarte interesante. Și uh, din ceea ce au spus raportoarele, vă pot spune că avem motive să credem că putem să ajungem la un acord între instituții pornind de la niște principii de bază. Acestea au fost deja menționate de ambele raportoare și am să mă refer și eu pe scurt la ele. În primul rând, este vorba de faptul că ar trebui să avem o abordare orizontală, astfel încât să acoperim toate victimele infracțiunilor, inclusiv copiii de la mm, contravențiile minore până la infracțiunile foarte grave. Trebuie să avem uh, standarde mm, realiste, standarde clare privind drepturile victimelor pentru a asigura o implementare eficientă în practică. Acest lucru este cu atât mai evident cu cât uh, acționăm în domeniul dreptului penal, unde poziția noastră este esențială. Victimele trebuie să fie tratate în funcție de nevoile lor specifice pe baza unei evaluări individuale a fiecărei victime și a fiecărui caz în parte. Trebuie Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nevoile victimelor vulnerabile sau a celor cu nevoi speciale sunt luate în considerare, iar punctul de pornire ar trebui să fie întotdeauna o evaluare individuală aceasta în conformitate cu recomandările organizațiilor de suport pentru victime. Trebuie să acordăm atenție specială nevoilor victimelor în situații transfrontaliere și cred că acesta a fost unul dintre mesajele clare care au fost uh, transmise în cadrul evenimentului recent organizat de, par de Parlament pe tema uh, drepturilor victimelor dar nu este nici uh, locul, nici uh, timpul să intru în prea multe detalii. Vreau doar să subliniez că președinția daneză a Consiliului acordă o importanță uh, sporită unui proces de negociere deschis și transparent care presupune o cooperare strânsă cu dumneavoastră, Parlamentul și cu Comisia pentru a ajunge la un rezultat bun în acest dosar într-un termen rezonabil. Vă mulțumesc așadar pentru atenție. Bun, acum deschidem discuțiile și începem cu raportorii din umbră. Colegul nostru, domnul Croceta, în primul rând. Aș vrea să spun că am apreciat foarte mult uh, activitatea comisiei și propunerea inițială, precum și uh, eforturile depuse de cele două raportoare. În calitate de raportor din umbră, în numele grupului socialiștilor și democraților, am fost uh, interesat să depun amendamente atunci când am considerat că există anumite lacune și nu am vrut uh, să uh, sugerez uh, poziții um, care au fost asumate de comisie sau de raportoare sau de alți membri. Am vrut să evit uh, să avem un raport uh, prea stufos și am vrut să evit să avem prea multe amendamente. Există însă câteva chestiuni pe care aș dori să le menționez. În primul rând, în momentul de față, nu există țări care să nu aibă legislație pentru protecția victimelor. Victimele pot să îi dea în judecată pe mm, infractori pe cei care au comis infracțiunile. Sigur, sunt țările în care există corupție și acolo situația este specială, însă victimele, în general, au acces la justiție. Așadar, Uh, ideea nu este să repetăm uh, ceea ce s-a spus deja în legislația europeană, ci să introducem uh, puncte inovatoare care să uh, protejeze victimele individuale care, în momentul de față, nu sunt protejate în diferitele țări sau Alternativ, ar trebui să definim ce este o victimă. Dacă un traficant de droguri moare într-un conflict armat cu un alt traficant de droguri, el este practic o victimă, dar nu e o victimă nevinovată. Și uh, există o distinție. Dacă un membru al mafiei moare într-un conflict armat cu un alt uh, membru al mafiei pentru că își protejează teritoriul, este la rândul său o victimă, dar nu una nevinovată. Același lucru poate fi spus și despre teroriști. Deci cred că trebuie să protejăm victimele nevinovate. Aceasta trebuie să fie abordarea noastră. Și statele ar trebui să-și concentreze eforturile pe aceste categorii de victime. O femeie, de exemplu, o soție, o casnică, copiii care merg la școală și sunt uciși, aceștia sunt victime nevinovate. Pe de altă parte, un terorist care încearcă să omoare oameni și este omorât la rândul lui, nu este o victimă nevinovată. Deci noi ar trebui să protejăm în mod deosebit persoanele care devin victime nevinovate și trebuie să ne asigurăm că aceste persoane au acces la justiție și că familiile acestora au acces la justiție dacă doresc. Așa cum uh, vă spuneam, amendamentele mele clarifică acest lucru. Și mai am alte câteva comentarii, dacă îmi dați voi, înainte să, să-mi închei intervenția. În general, în dreptul penal, pentru ca o persoană să fie considerată victimă, trebuie să fi fost comisă o infracțiune sau o crimă. Dar dacă din uh, cauza uh, sexului, din cauza orientării sexuale, din cauza culorii pielii, cineva ajunge într-o situație dificilă, atunci și acea persoană poate fi considerată victimă fără să fi fost uh, victima unei infracțiuni specifice. Iar acest lucru nu se spune clar în directivă. Să spunem că persoanele, să spunem că dacă persoanele fără adăpost uh, uh, pot fi uh, închise, pot fi încarcerate pentru că nu au o casă, atunci ar putea să fie considerate victime. Dar ele nu sunt neapărat victime ale unei infracțiuni. Uneori sunt victime din cauza legilor sau reglementărilor dintr-o țară sau uh, să spunem că există țări care îi discriminează pe homosexuali. Aceste categorii de persoane sunt victime ale legislației și nu victime ale unei infracțiuni anume. Și am depus amendamente în această idee. Simon Rushdie, care locuiește în Anglia și care mm, este izolat pentru că este o victimă sau nu este victimă? Dacă vă uitați la situația actuală, nu este victimă pentru că nu s-a comis nicio infracțiune. Dar timp de 20 de ani, acest domn uh, trăiește ca într-un fel de bunker izolat și nu, dore- și nu este liber să meargă unde dorește. Uh, dacă ar exista un uh, proces internațional uh, al, uh, la adresa celor care au emis acea, acel ordin de condamnare, atunci probabil că s-ar uh, face ceva Roberto Saviano a fost uh, condamnat uh, la moarte de Camora. El nu este, vict, nu este considerat victimă și nu poate participa la niciun um, proces în Italia ca parte civilă. Chiar dacă se descoperă cine uh, vrea să-l omoare pentru că infracțiunea sau crima încă nu a fost săvârșită. Deci aș vrea să includem și acest lucru în text. Dacă cineva este victima unei tentative de omor de către teroriști sau de către o organizație criminală și nu de către vecini, mai este victimă. Pentru că dacă este vorba de o persoană care este mm, amenințată de un vecin, atunci poliția îl poate pune sub supraveghere. Dar dacă cineva este victimă a unei organizații teroriste, atunci cine o apără pe acea persoană? Eu cred sincer că trebuie să fim mai curajoși în abordarea noastră și cred că trebuie să uh, mergem dincolo de ceea ce avem în momentul de față și trebuie să introducem legislație care să meargă mai departe. Nu vrem doar să reflectăm legislațiile naționale și um, principiile acestora. Europa uh, are valoare numai dacă împinge puțin mai departe aceste principii și numai dacă încurajează țările să meargă mai departe decât, decât ar face la nivel național. și numai așa vom fi util pentru că altfel nu vom repeta decât ceea ce s-a făcut la nivel național. Thank you, Chair. Um, I'd like to make two, uh, three Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac uh, două, trei observații. Aș vrea să vă atrag atenția asupra uh, unei uh, uh, informări cu privire la victimele infracțiunilor de mediu. Generațiile viitoare pot fi considerate victime ale unei infracțiuni de mediu. Uh, dar credem că acestea nu trebuie să fie incluse în această directivă și am depus două amendamente, numărul 2, uh, 270 uh, și 227. Și uh, acolo se spune că infracțiunile de mediu au victime. Mediul însuși poate să fie o victimă sau poate fi o crimă la adresa generațiilor viitoare. Iar această notă, această informare ne prezintă contextul uh, general cu privire la considerarea mediului ca victimă. Și aș vrea să vă uitați uh, la această notă. Uh, Uh, domnul Croceta a deschis această dezbatere cu privire la definiția victimelor. Eu totuși mă limitez la parametrii acestei directive care uh, se referă la uh, victimele unor infracțiuni și infracțiunile de mediu sunt tot infracțiuni și aș vrea să ne, să ne gândim cine poate fi victima unei infracțiuni de mediu. În al doilea rând, Uh, trebuie să ne întrebăm dacă ne uităm la victimele unei infracțiuni anume și dacă infracțiunea respectivă conduce la o nevoie de protecție. Trebuie să ne gândim dacă o victimă este mai vulnerabilă din cauza naturii infracțiunii sau din cauza caracteristicilor personale. Iar noi uh, pornim de la premiza că prin prisma caracteristicilor personale, poți fi mai vulnerabil ca și victimă. De aceea este nevoie de o evaluare individuală, iar noi suntem în totalitate de acord. Credem că aceasta este chestiunea cea mai importantă în directivă. Dacă facem acest lucru în mod corespunzător, dacă, se, dacă facem o evaluare indiv, individuală, atunci definițiile legate de victimă nu mai sunt necesare, fie că vorbim despre natura infracțiunii sau despre natura uh, caracteristicilor personale. În uh, amendamentul 162 am vorbit despre poziția migranților, uh, a refugiaților și a persoanelor fără documente. Nu contează ce, uh, ce fel de infracțiune le-a afectat pe aceste persoane, însă contează dacă acestea au un statut juridic pentru a rămâne pe teritoriul unei țări în timpul unui proces în instanță și după. Această idee a noastră nu a fost luată în considerare. Și cred că poate că oamenii nu vor să uh, abordeze drepturile persoanelor fără documente. Însă am senzația că ambele raportoare încep cu definiția infracțiunii și nu cu definirea caracteristicilor personale. Și uh, se spunea că nicio victimă nu este inferioară altor victime. Dacă aceasta este regula, uh, atunci ar trebui să ținem seama de poziția migranților și refugiaților și ar trebui să avem o definiție și ar trebui să avem o definiție foarte precisă. Ar trebui să se uh, evite a doua victimizare, iar această a doua victimizare uh, se întâmplă adesea persoanelor care suferă de crimă organizată sau de pe urma terorismului. Nu cred că puteți să spuneți acest lucru într-un mod atât de strict. Apoi uh, se vorbea despre victime nevinovate sau victime în general și răspund acum domnului Croceta. Haideți să nu mergem până acolo, să nu definim o victimă nevinovată. O femeie care a fost traficată și care poate știa că este traficată pentru prostituție, este o victimă inocentă sau nu? Pentru că știa că ar putea să uh, ajungă să fie exploatată în scopuri uh, sexuale dacă nu este vinovată, dacă um, știa, înseamnă atunci că nu poate fi protejată, deci nu cred că putem face această uh, diferență. Sigur, uh, ați dat exemple mai clare cu terorismul și cu criminalitatea organizată, dar în aceste situații niciodată nu există o linie de demarcație foarte clară. Așadar, ultima mea uh, intervenție, ultima mea observație uh, este dacă ne grăbim, sau nu? Și este o întrebare pentru Consiliu. Avem votul săptămâna viitoare și avem în mâinile noastre acum o legislație foarte influentă. Nu cred că ne grăbim dacă încă mai dezbatem cine e victimă și cine nu, ce drepturi ar trebui să aibă o victimă și poate ce este o victimă. Și uh, revin la ideea mea că ar trebui să ținem cont și de mediu eu cred că ne grăbim spre un vot pentru a ajunge la un acord în primă lectură care nu va da un mandat clar negociatorilor noștri. Și uh, dacă negociatorii nu au un mandat clar, mi-e teamă că rezultatul nu va fi clar. Așadar, întrebarea mea pentru raportoare este următoarea. Bun, Consiliul este deja pregătit de ceva vreme, iar noi ne grăbim eu nu cred că e cazul. Eu cred că încă așteptăm uh, să ne lămurească Consiliul pe teme de refugiație și menționez aici Dublin. Se pare că nu se grăbesc în această privință. Iar întrebarea mea pentru Consiliu este următoarea. Lucrați la un mandat uh, transmis uh, sub președinție poloneză, acum suntem în uh, sub președinție daneză, vi se schimbă cumva punctul de vedere și dacă da, putem să luăm acest lucru în considerare. Mulțumesc foarte mult! Mrs. now, Mrs. McIntyre. Mulțumesc, doamnă Sargentini Sargentini, acum doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze pentru absența raportorului din umblă, domnul Timothy Kirkhope, care ar trebui să intervină, așa încât o să intervin eu în numele domniei sale. Doresc să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru activitatea domniei sale și să spun că grupul meu uh, sprijină pe deplin scopurile acestui și obiectivele acestui raport. Am câteva observații de făcut. Venind din Regatul Unit, eu sunt foarte mândră de faptul că doamna comisar Reding a vorbit despre cele mai bune practici din Regatul Unit. Și mă bucur că măcar odată suntem dați drept un exemplu bun. Prima mea îngrijorare este extinderea acestui raport într-o asemenea măsură încât uh, se va bloca la Consiliu și nu va ieși niciodată la lumină, nu va fi niciodată adoptat. Deci cred că trebuie să ne limităm la domeniile acoperite de raport și nu să intrăm în zonele de infracțiune de mediu în care toată lumea e o victimă. Am o problemă în a diferenția între victime nevinovate și victime vinovate, pentru că până când nu ai fost judecat de o instanță să fii declarat vinovat, ești nevinovat, indiferent dacă e vorba de un terorist sau de un mafiot nevinovăția nu este doar părerea persoanei respective, ci este decisă de instanță și cred că este periculos să plecăm pe acest drum. Am îngrijorări că în momentul de față creăm tot felul de victime speciale și, sincer, cred că oricine este victima terorismului sau a crimelor mafiei sau a violului sau abuzului sexual, toate aceste persoane au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă și toate merită să intre în categoria de victimă și mă îngrijorează faptul că vom face o ierarhie a victimelor, în care unele sunt mai importante decât altele, așa încât am această temere. Celălalt lucru pe care l-am pune la îndoială este că s-ar putea să creăm tot felul de drepturi noi pentru victime, ceea ce le va lipsi de acel drept de care au nevoie, și anume dreptul de a vedea că făptașul este pedepsit este condamnat. Dacă introducem uh, ideea că victima trebuie să aibă flexibilitate de plină pentru când să fie um, audiată, când să apară în instanță și așa mai departe, victimele ar putea să folosească aceste lucruri în beneficiul lor. Dar dacă își dau seama că acest lucru ar putea să rezulte în neînceperea urmăririi penale sau în faptul că făptașul scapă nepedepsit, cred că uh, suntem în pericol de a le amesteca puțin drepturile, pentru că dreptul cel mai important este ca făptașul să fie pedepsit. Deci, în termen general, cred că trebuie să fim atât pragmatici cât și realiști și asta a indicat și președinția daneză. Dacă încercăm să extindem acest raport și să mergem dincolo de sfera de aplicare a directivei, atunci cred că raportul nu va mai ajunge nicăieri, așa încât uh, Vă rog să sprijiniți uh, raportul cu aceste mici uh, puncte pe care, observații pe care le-am făcut. Mulțumesc. Nu am remarcat să mai dorească cineva să intervină. Așa încât mă întorc la domnul Gustafsson, președintele Comisiei FAM, care dorește să contribuie la dezbatere. Da, eu vreau să intervin mai degrabă în calitate de raportor din umbră decât în calitate de președinte al Comisiei. Cum am spus mai devreme, raportoarele au făcut uh, o treabă excelentă, au inclus foarte multe puncte extrem de importante și susțin din toată inima aceste uh, amendamente de compromis, 40 amendamente de compromis, cu două mici excepții, și anume definițiile atunci când vorbim despre violența bazată pe gen, dacă vorbim despre violența bărbaților împotriva femeilor. Puteți spune că împărțim, uh, despărțim, despicăm firul în patru și că e doar o problemă de semantică, dar să nu uităm că atunci când vorbim despre violență în cazul relațiilor intime, apare acest uh, caz în care există violența femeilor împotriva bărbaților, există violență în parteneriatele sau în cuplurile de același sex, dar majoritatea copleșitoare a violențelor care apar în cuplu sunt violențele bărbaților împotriva femeilor femeilor și acest lucru trebuie subliniat. Pentru că altfel uh, facem uh, invizibile structura patriarhală a societății noastre, care este rezultatul violenței masculine împotriva femeilor. Și putem folosi un termen care este folosit la nivel internațional și care este acceptat de toate statele membre, din câte știu eu, și care este folosit și de Comisia ONU toate formele de violență împotriva femeilor. Și mi se pare greșit că noi nu folosim exact aceeași terminologie, violența masculină împotriva femeilor. Alte tipuri de violență în relațiile uh, personale sunt la fel de importante, dar să nu, pierd, să nu ne pierdem perspectiva care este principala problemă tratată de această directivă. Compromisul 3 mi se pare destul de nefericită și preferat o altă formulare, dar dincolo de asta susțin pe deplin uh, rap, uh, acest raport și propunerile raportoarelor. Președintele, mulțumesc domnule Gustafson. Dacă nu mai există și alte observații, să le dăm din nou cuvântul raportarilor pentru a încheia discuția. Începem cu aceeași, urmăm aceeași ordine de la început. Doamna Parvanova mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea, ce a spus, în ceea ce privește observațiile domnului Croceta, asta este și abordarea noastră. Am încercat să găsim punctele inovatoare în protejarea victimelor, în special să dezvoltăm problema drepturilor pentru ca acesta să poată naviga mai ușor prin sistem. Am făcut eforturi mari să le ajutăm nu doar din punct de vedere emoțional sau cu compensații, cu daune, ci să ne asigurăm că au uh, informațiile potrivite, că știu ce trebuie să facă, uh, unde să se ducă și să înțeleagă ce li se întâmplă și să nu aibă senzația că sunt uh, pe picior de egalitate cu vinovatul la final, ceea ce se întâmplă uneori. Avem, am primit foarte multe rapoarte și analize, inclusiv unul din partea Comisiei, care spune că anumite grupuri de victime sunt uh, supuse stigmatului stigmatizării de către sistem și uh, trebuie să fim foarte atenți la aceste victime. În ceea ce privește victimele nevinovate, cred că acest lucru pleacă de la fundamentul juridic al sistemului de drept și nu o să intru acum în prea multe detalii, pentru că vorbim mai degrabă de o problemă de natură morală decât de una de natură legislativă. În ceea ce privește ceea ce a spus uh, doamna Sargentini și propunerile dumneei uh, referitoare la infracțiunile de mediu, am discutat uh, această problemă, pentru că s-ar putea să existe cazuri în care întreaga populație a unui sat ar putea să fie victima uh, unei infracțiuni de mediu sau unui accident de mediu, dar atâta vreme cât există o legislație clară care acoperă accidentele de mediu și infracțiunile de mediu, plus impactul acestora asupra populației, nu sunt sigură că acesta este locul potrivit pentru a dezvolta ideea victimelor infracțiunilor de mediu. În ceea ce privește victimele cu nevoi speciale, noi nu am încercat să creăm categorii, încercăm să introducem noțiunea de evaluare individuală și asta este și ca răspuns la sugestiile doamnei McIntyre. Am făcut tot posibilul să avem aceste patru criterii uh, clare, caracteristicile personale, tipul de infracțiune, împrejurările și uh, tipul de victimă și uh, le-am transmis statelor membre pentru a dezvolta aceste evaluări individuale în loc să calificăm noi oamenii în diverse categorii prin intermediul acestei directive. Sunt perfect de acord cu uh, ideea migranților fără documente și a refugiaților și pentru a rezolva problema indiferent de uh, statutul juridic, astfel încât uh, oamenii să aibă drepturi indiferent de statutul lor juridic mai ales pentru că dacă sunt uh, infractori, se bucură de uh, drepturile uh, oferite de directiva privind infractorii. Deci nu înțeleg de ce victimele ar trebui să aibă un statut diferit. În ceea ce privește calendarul, când am început să lucrăm la această propunere, inițial, uh, în timpul primului schimb de opinii, chiar la început, am anunțat un calendar și în timpul prezentării proiectului de raport și în timpul uh, schimbului de păreri cu raportorii din umbră în timpul ultimei sesiuni de la Strasburg, acesta era calendarul pe care l-am propus de la bun început. Acest lucru nu se datorează faptului că Consiliul este pregătit uh, ci pentru că există presiune foarte mare din partea unor ONG-uri care se ocupă de violența bazată pe gen și pentru că este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm foarte repede. Asta a fost promisiunea noastră în, la începutul mandatului și trebuie să rezolvăm această problemă printr-o directivă care să acopere drepturile victimelor, mai ales a victimelor violenței ă, bazată pe gen. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Gustafson, în timpul tuturor uh, consultărilor a fost destul de dificil să găsim un compromis bun în ceea ce privește violența uh, pe bază de gen și în a sublinia că femeile sunt principalele victime în acest tip de infracțiune. În primul rând, definiția utilizată de Consiliu este puțin limitată, pentru că se ocupă doar de violența împotriva femeilor, și nu se ocupă și de celelalte aspecte ale violenței bazate pe gen. Spre exemplu, cele care vizează grupul uh, homosexualilor, uh, lesbienelor și uh, transexualilor. Deci nu vizăm doar violența împotriva femeilor, ci toate tipurile de uh, infracțiuni și toate tipurile de victime și tocmai de aceea prima abordare, cea, mai, cea fundamentală, ar fi să le acoperim pe toate victimele, indiferent de sex, și apoi să punem accentul pe femei. Și asta am încercat noi să facem prin aceste două definiții. Pentru că avem și niște uh, considerente corespunzătoare acestor definiții referitoare la violența bazată pe gen, uh, și, bineînțeles, putem să discutăm în continuare atunci când uh, pregătim uh, practic uh, amendamentele de compromis. Înțeleg în calitatea noastră de președinte al Comisiei FAM că asta este o linie roșie. Mulțumesc că îi dau cuvântul doamnei Jimenez Păsărila. Si. Mulțumesc. Aș dori să-i spun domnului Croceta că sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Croceta. Din punct de vedere moral, un terorist care poartă o bombă care și-și pierde viața în timpul acelui atac cu bombă nu va fi același lucru ca un copil care se află în uh, garnizoana gard, gărzii civile pentru că e teamă de teroristul care vine cu bomba. Deci evident că nu e nimeni aici în această sală care să știe că situațiile nu sunt egale. Și sunt mă bucur că ați spus acest lucru și suntem de acord cu el. Sigur că Salman Rushdie este o victimă, este victima terorismului. Nu știm când și cu timpul fi uh, protejați. Înțeleg ce spuneți și sunt solidară cu dumneavoastră. Însă vreau să spun că uh, directiva despre care vorbim noi nu uh, merge atât de departe cum am dorit noi datorită circumstanțelor din care provenim eu sau dumneavoastră. Însă vom continua să acționăm pentru a redacta o directivă diferită care să protejeze victimele împotriva acestui tip de infracțiuni. Vreau să spun că în momentul în care vorbim de legislație bună în statele membre și poate că nu ar fi nevoie de legislație europeană, vreau să vă spun că toate organizațiile victimelor sau organizațiile de susținere a victimelor sau victimele care vin din foarte multe zone ale lumii, din Grecia. Eh, e bine, toate aceste persoane ne explică ce s-a întâmplat. O femeie violată într-o eh, țară străină sau un copil ucis într-un într, într act de agresiune. În ciuda faptului că există legislație în țările respective, este greu uh, să existe în altă țară pentru persoanele respective să se facă, înțelen, să se facă înțelese și să con, să-și continue viața. Deci, împreună cu Comisia, cu Consiliul, noi încercăm să le oferim susținere persoanelor acestea, fie ca traducere, fie ca uh, faptul că membrii familiilor vor fi prezente acolo și sunt considerate și ele victime în momentul în care au pierdut un membru al familiei. Uh, să înțeleagă toată lumea ce face, polițiștii, judecătorii. Cred că am fost foarte activ, nu ne-am oprit, nu vreau să spun că eu, ci toată lumea, Comisia, Parlamentul, Secretariatul Comisiei noastre, calendarul este fixat din ianuarie, raportorii din umbră au avut foarte multe reuniuni și au făcut și ei foarte multe propuneri așa încât voi continua cu acest vot, vom vota, cum am spus, săptămâna viitoare și să începem apoi uh, reuniunile tripartite, ca să nu spunem că am renunțat la ceea ce dorim să facem pentru victime. Și așa cum spunea și domnul Croceta, toți cei care doresc să colaboreze cu, cu noi în acest dosar, suntem gata să colaborăm pentru drepturile victimelor în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Beseril. Am înțeles foarte bine cu toții despre ce vorbim. Been... Am înțeles că este o poziție care a fost exprimată de ambele raportoare în, pe marginea acestui dosar, că votul ar trebui să aibă loc în curând, săptămâna viitoare, pe 27 martie. Deci votul pe proiectul de raport este programat pentru data de 27 martie și le mulțumim tuturor participaților la această dezbatere interesantă și le mulțumim și membrilor uh, Comisiei FAM care ni s-au alăturat la această reuniune comună. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Yes, yes, yes. Quería decir solo que la traducción española ha dicho... Vreau să vă spun că în traducerea spaniolă s-a spus 28. Eu auzam, am auzit că e 27. E 27, da, 27 martie, 27 martie, da? Precizează președintele, am spus corect, este 27 martie. Bien. I see, I see. I have been reported that although, although am înțeles că, deși raportorul pentru următorul punct de pe ordinea de zi, doamna Weber, este deja aici, ar trebui să fie și comisia prezentă la dezbatere și comisia încă nu a sosit. Astfel încât mi s-a sugerat să uh, dau o scurtă pauză de aproximativ 20 de minute, pentru că Ședința, punctul acesta de pe de zi trebuie să înceapă la ora 16.30, deci dăm o pauză de 20 de minute și ne vom relua lucrările în curând. Thank you for your attention. Thank you for your Mulțumesc pentru atenție. Haideți să începem. Să trecem la punctul 17 referitor la amendamentele privitoare la regulamentul care se referă la instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circunstanțe excepționale. Raportoarea este aici, doamna Renate Weber ne vom, uh, vom analiza amendamentele, nici mai mult, nici mai puțin decât 80 uh, de amendamente înaintate de colegi. Raportarea ne va prezenta acum elementele cele mai importante ale acestor amendamente privitoare la posibila reintroducere a controlului uh, la frontierele interne E vorba de frontierele interne ale Uniunii Europene. Este o chestiune foarte delicată din punct de vedere politic. O să auzim ce are de spus raportoarea și apoi Comisia Europeană. Am așteptat să vină doamna Moni, Monica Moshamă, reprezentanta Comisiei, și întâi să auzim ce are de spus colega noastră, doamna Renate Weber. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente la acest raport și mai ales celor care mi-au trimis mesaje în care și-a explicat poziția. Le mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, la fel cum uh, le mulțumesc și pentru faptul că din diverse motive oamenii au poziții diferite privind unele dintre abordările pe care le-am adoptat în acest raport. Aș prefera în această etapă să vă împărtășesc câte ceva despre amendamentele mele personale la acest raport, amendamente care au fost redactate și înaintate în cooperare cu domnul Enciu uh, din grupul socialiștilor. Și vreau să explic de ce am considerat noi că ar fi importante. În primul rând, vreau să spun că am vrut să mă asigur că în, peste tot în text, în niciun caz, fluxul migrator sau uh, trecerea frontierelor de către un grup mare de persoană pot fi folosite sau folosite greșit pentru reintroducerea controlelor la frontieră. De aceea, o serie de amendamente au fost prezentate exact în acest sens. De asemenea, mă refer și la procedurile de returnare care au fost menționate uh, într-o serie de articole, deoarece adevărul este următorul. Procedurile de returnare nu sunt uh, cu totul în mâna statelor membre, depind foarte mult și de poziția statului terț. O altă serie de amendamente se referă la sporirea eficienței procedurii pe care o propun Iată de ce, de exemplu, în articolul 24 aliniatul 3, în care vorbim despre Comisia Europeană care emite un aviz și după aceea de reuniunile comune, înainte de a, în loc de a le considera ca etape obligatorii, considerăm că este mai bine ca aceste elemente să fie puse în aplicare dacă este necesar. Deci Comisia poate emite un aviz dacă este necesar, dar dacă exemplu este atât de clar, atunci nu este nevoie să se întreprindă nimic din partea Comisiei. Și același lucru este valabil și pentru aceste reuniuni comune ale statelor membre care doresc să reintroducă controlele la frontiere de consimțământul statului membru și al uh, Comisiei. în privința ideii de a cere comisiei să da publicității niște orientări generale Cum spuneam, sunt amendamente pe care le-am uh, redactat împreună cu domnul Engiu, de aceea vorbesc la plural, deci privind aceste orientări generale pe care trebuie să le emite Comisia, considerăm că trebuie să se facă trimitere la experiența trecută a Comisiei legată de reintroducerea controalelor la frontieră. Sunt absolut conștientă că în timpul primului nostru schimb de vederi, uh, reprezentantul Comisiei spunea că este greu pentru Comisiei să da publicității să redacteze asemenea orientări generale, dar sunt absolut convinsă că, de fapt, Comisia poate să facă acest lucru. Comisia, în propria ei propunere, a solicitat ca să fie puterea ei unică să hotărască asupra reintroducerii controlelor la frontiere. Și sigur că lucrul acesta poate fi făcut de comisia Articolul 26, care se referă la Comisia Europeană și la puterea de a hotărâ în ce privește reintroducerea controlelor la frontieră după o evaluare temeinică a situației, dacă mi-aduc uh, aminte și cred că toată lumea își aduce aminte corect, a avut loc o discuție atunci și anume că ar trebui să se menționeze o procedură mai transparentă sau o exprimare mai transparentă. Așa că am avut de făcut o alegere să continuăm să aplicăm procedura de comitologie, dar procedura să fie realmente mai transparentă, adică să existe și posibilitatea de a discuta asupra acestei situații și abia după aceea Comisia să poată să ia această hotărâre. De asemenea, legat de eficiența posibilității de a face acest lucru, consider că nu trebuie menționate în articol niciun fel de condiții suplimentare. După evaluarea temeinică a unei situații într-un stat membru, dacă cerem să se identifice amenințările la adresa siguranței naționale sau a ordinii publice, atunci mecanismul devine lipsit de eficiente și atunci ne punem întrebarea oare când o să apară situația în care Comisia poate să ia această hotărâre. Și nu în ultimul rând, cât privește rolul Parlamentului European, există un amendament care cere Comisiei să uh, prezinte Parlamentului un, cel puțin un raport anual. Adică Comisia poate să prezinte mai multe rapoarte, dacă e cazul, pe parcursul unui an și dacă s-au reintrodus controlele la frontierele interne în mai multe situații. Acum, în privința celorlalte amendamente înaintate de colegi, cred că există câteva câte categorii de amendamente. O primă categorie cele care nu doresc niciun fel de modificare a situației existente sau cele care nu aprobă atât de mult uh, existența zonei Schengen. Altele accentuează rolul statelor membre mai degrabă decât uh, rolul Comisiei. Și există de asemenea amendamente care, într-o anumită măsură, sunt cumva armonizate cu raportul pe care l-am redactat. Și bineînțeles, sunt gata să ascult ce spun colegii, sunt gata să le ascult argumentele. Eu personal am identificat câteva posibilități pentru amendamente de compromis, chestiuni care pot fi evident incluse în în text după o colaborare, după câteva reuniuni împreună cu colegii pe marginea acestor amendamente. Deci mă voi opri aici deocamdată și am să ascult ce are de spus Comisia, ce are de spus Consiliu și ce au de spus colegii. Mulțumesc foarte mult! Comisia sau Consiliu, cine dorește să intervine? Doamna Mosamer? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru toate amendamentele înaintate. Am de făcut câteva comentarii de natură generală. Doamna Weber spunea, sunt câteva amendamente care subliniază importanța uh, ideii că reintroducerea controlului la frontierele interne este ultima soluție. Sunt altele care merg cam departe, alte amendamente care merg cam departe. Mă refer la amendamentele privind orientările generale referitoare la um, amenințările la adresa siguranței naționale și ordinii publice. Am, ultima dată am explicat că pe noi ne preocupă acest lucru pentru că evaluarea se face de la caz la caz, uh, evaluarea amenințării. Sigur că proces, procedura aceasta de luare a deciziei, uh, la sfârșitul căreia comisia este cea care ia o decizie, dar este o decizie luată împreună cu statele membre prin intermediul procedurii de comitologie. Deci este un act de punere în aplicare în care statele membre sunt implicate în totalitate. Deci evaluarea statelor membre respective este foarte importantă și este avută în vedere în acest context. Cât privește articolul 26, am văzut că sunt două amendamente privind uh, modificarea procedurii decizionale pentru reintroducerea controlului la frontieră pentru deficiențe serioase în privința evaluării în cadrul Schengen. Am luat notă de această procedură de aceste modificare de procedură propusă aici, dar vreau să vă spun că în conformitate cu propunerea Comisiei, cum aceste hotărâri se iau prin comitologie, deci eh, sunt acte de punere în aplicare și este, acest lucru este foarte important pentru noi. Mulțumesc! Consiliu, președinția daneză, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Și noi dorim să-i mulțumim doamnei raportor, ca și celorlalți eurodeputați și raportorilor din umbră care au înaintat amendamente. Considerăm că acest proiect de raport și amendamentele reprezintă o bază de discuție pentru a promova acest dosar. Am făcut uh, pași înainte în grupul de lucru al Consiliului pe această temă dar grupul de lucru nu a avut posibilitatea să examineze proiectul de raport și nici amendamentele. Însă pentru mine este clar sau se pare că în momentul în care discutăm de reintroducerea controlului la frontiere, trebuie să există abordare comună între Comisie și statele membre. Este aceeași același concept cheie, aceleași cuvinte cheie, vorbim de ordinea publică, de, uh, ordin, de frontierele interne, vorbim despre siguranța națională și în același timp uh, considerăm că și libertatea de libera circulație a persoanelor este un drept uh, cucerit de Uniunea Europeană și trebuie să existe un echilibru în acest domeniu. Dorim să mulțumim Comisiei Libe pentru idei și pentru cooperare și așteptăm în continuare dialogul pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt o serie de deputați care doresc să vorbească. În primul rând, domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu două principii. În primul rând, există persoane nu în acest Parlament, care analizează această chestiune ca o manieră ușoară de a reintroduce controlul la frontierele interne. Noi nu privim chestiunea aceasta în acest fel. Noi vrem să protejăm libertatea de circulație. Aceasta este primul nostru scop. Deci reintroducerea controlelor la frontiere trebuie să se facă în circunstanțe excepționale, trebuie să fie proporțională, trebuie să fie doar o ultimă soluție și trebuie să fie consecința unei proceduri de evaluare. De aceea aceste două rapoarte, raportul doamnei Weber și raportul meu, sunt legate pentru că nu dorim în acest Parlament să analizăm reintroducerea controlului la frontiere în afara unei proceduri de evaluare. Al doilea punct de plecare. Vreau să le reamintesc colegilor că frontierele reprezintă o preocupare comună, dar sunt de competență națională și trebuie să găsim un echilibru între competența națională privind controlul la frontiere și interesul comun la nivel european. Cred că una dintre cele mai mari probleme cu care ne vom confrunta este care trebuie să fie rolul fiecărei instituții. Adică, am să clarific ce vreau să spun. Consider că trebuie să întărim rolul Comisiei Europene și al instituțiilor europene în procedura de evaluare. De ce? Pentru că evaluarea paritară nu a funcționat. Știm foarte bine că n-a funcționat, pentru că nu s-a întâmplat nimic în momentul în care uh, s-a constatat existența unor probleme la frontieră. Acum timp de câțiva ani s-au găsit diverse probleme și nu s-a întâmplat nimic. Evaluarea paritară nu a funcționat. Deci avem nevoie de o procedură de evaluare cu competența atribuită Comisiei Europene, cu transparență în privința atitudinii față de Parlament și sperăm că um, prin această procedură de evaluare lucrurile se vor îmbunătăți în ce privește controlul la frontieră. Dar problema este mereu aceeași ce vom face dacă ne confruntăm cu o problemă gravă care poate să creeze o amenințare gravă la adresa zonei Schengen. Prima noastră abordare trebuie să fie pedagogică, să ajutăm statul membru să rezolve problema cu frontex cu agențiile europene, unor cu bani europeni, din fondurile relevante. Dar dacă problema continuă să existe, trebuie să ne gândim la reintroducerea controlului la frontieră până când se rezolvă problema respectivă. Și anume, apoi să punem întrebarea, cine trebuie să ia această decizie? Am văzut din diverse propuneri că există cel puțin două idei principale în amendamente. Fie Consiliul, care se dea puter, de, se, se dea puteri de punere în aplicare, în Consiliu există amendamente în acest sens, fie Comisia. Și trebuie să spun pe șleau. Eu nu sunt de acord cu niciuna din aceste sugestii. Nu trebuie că trebuie să facem acest lucru prin comitologie. Am spus asta acum câteva luni la Libe. Nu cred că cea mai bună soluție este comitologia, deoarece nu este o procedură transparentă nici dacă instrumentele de uh, aplicare sunt date Comisiei și nici dacă instrumentele de aplicare sunt date Consiliului. Este un proces în care Parlamentul nu este implicat. Ce vreau să spun și de aceea am propus un amendament, este o procedură mai transparentă. Cred că reintroducerea controlelor la frontieră ca eh, o consecință a unei proceduri de evaluare trebuie să fie o prioritate a Comisiei Europene. Adică inițiativa trebuie să vină numai de la Comisia Europeană. Cred că Parlamentul trebuie să fie uh, informat uh, oficial, trebuie să participe oficial în procesul de consultare, iar decizia să fie luată de Consiliu, pentru că, de fapt, competența privind uh, frontierele externe este în continuare o competență națională și nu cred că ar fi înțelept și nu cred că ar fi posibil să retragem Consiliului această competență. Deci, în încheiere, domnule președinte, cred că trebuie să întărim profilul european al acestei propuneri, al acestei proceduri, Comisia Europeană și agențiile, așa cum se prevede în unele amendamente, care ar trebui să aibă un rol mai efic, efectiv și eficient și dacă ajungem în ultimă instanță la nevoia de a reintroduce controlele la frontiere, procedura trebuie să fie inițiată de comisie, Parlamentul să aibă rol consultativ, iar decizia finală să se ia prin majoritate calificată la Consiliul European. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Rând, uh, doresc să o felicit pe colega noastră, Renate Weber, pentru modul în care a întomit acest raport și în care conduce negocierile între instituțiile implicate pentru ca acest raport să fie dus la sfârșit. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc pentru modalitatea în care am colaborat până acum și sper că vom colabora și în continuare. Sunt de asemenea în mare măsură de acord cu ceea ce a spus colegul Carlos. Ultima parte nu în totalitate, dar sunt întru totul de acord în mare măsură cu ce a spus dânsul și probabil că o să discutăm și o să vedem fiecare argumentele și contraargumentele pentru a reuși să, să facem niște amendamente de compromis foarte bune, să mulțumim pe toată lumea. În ehm, privința amendamentelor, știu, eu le-aș vedea în trei mari grupe, Uh, unele ca, care aduc uh, clarificări și precizări cu privire la anumite prevederi ale propunerii comisiei, ca de exemplu cel referitoare la liniile directoare sau raportul anual care uh, trebuie prezentat în fața Parlamentului și care eu cred că poate să aibă un mare impact și un mare rol în toată această activitate legată de Schengen. A doua categorie de amendamente și care pentru noi, mai ales grupul din care vin, este foarte importantă și văd că și pentru uh, celelalte grupuri poate, uh, a fost, au fost cele care vizează eliminarea oricărui confuzii cu privire la fluxurile migratorii ca potențiale motive pentru instituirea de controle interne. Uh, în acest sens am propus eliminarea referințelor la procedurile de returnare, întrucât gestionarea imigrației și a migranților nu poate fi instrumentată în scopul introducerii de controle la frontierele interne. Bineînțeles că avem nevoie de instrumente europene care să asigure acest management al fluxurilor migratorii, acestea se desfășoară în condi- să se desfășoare în condiții de maximă securitate și cu protejarea drepturilor omului, Însă nu este normal ca eventuale probleme legate de gestionarea migrației să constituie motive pentru restrângerea libertății de circulație în interiorul spațiului Schengen. Și în al treilea caz, cel care a făcut referire și colegul Carlos, um, am propus un mecanism de control pentru cazurile în care Comisia va considera necesară reintroducerea de introducerea de controle interne temporare ca urmare a unor deficiențe grave identificate prin mecanismul Schengen. Practic, ceea ce am propus este ca în cazul în care măsurile de asistență nu au avut efect, Comisia să transmită Parlamentului European și Consiliul un raport privind necesitatea introducerii de controle interne temporare. Parlamentul și Consiliul vor avea la dispoziție o lună pentru a emite o opinie cu privire la acest raport, după care Comisia are posibilitatea să decidă introducerea temporară de control la frontiere interne pentru un act de implementare adoptat în conformitate cu procedura de examinare. Eu cred că acesta ar fi soluția. O să discutăm și cu colegul Carlos să vedem uh, care din cele două soluții propuse este mai bună și cred că acest, în orice caz acest mecanism uh, pe care l-am propus dă posibilitatea unui control democratic efectiv în limitele procedurilor uh, actuale în cazurile extreme în care controlul la frontiere interne ar trebui reintrodus. Eu vă mulțumesc. Mrs. Keller. Doamna Keller. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Eu îl înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră, care nu a putut fi astăzi aici. Per ansamblu, Verzi consideră că Schengen este o comunitate, astfel că orice reintroducere uh, a granițelor um, interne trebuie să fie la nivel comunitar. Statele membre au posibilitatea să se consulte cu statele vecine, însă acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, deci nu văd uh, unde este îmbunătățirea. Aceasta va fi uh, linia noastră de acțiune. Suntem de acord că presiunile migratorii nu constituie o amenințare la granițele externe și, prin urmare, nu ar trebui să fie menționate ca motiv pentru reintroducerea controlelor la frontiere. Apoi am propus un amendament cu privire la informarea Parlamentului European, care trebuie să fie uh, informat uh, de îndată cu privire la toate stadiile procedurii. Credem de asemenea că Comisia a fost prea vagă în ceea ce privește situațiile de amenințare la adresa siguranței publice. Nu poate fi vorba de o amenințare abstractă, de genul terorism în general, ci trebuie să fie o amenințare specifică, tangibilă și, și dovedită. Apoi, o îngrijorare pentru noi este faptul că mm, Comisia propune faptul că uh, eșecurile din politica de returnare ar putea să ducă la reintroducerea controlelor la frontiere și a, credem că acest lucru nu este adecvat. Pentru că uh, există deficiențe în politica de returnare, însă nu este întotdeauna la latitudinea țărilor dacă se implementeze sau nu politici de returnare. Uh, și ar trebui să ne uităm la persoanele care sunt uh, implicate. Acestea sunt principalele linii ale amendamentelor noastre. Oricum, sperăm că vom ajunge la o concluzie potrivit căreia Uh, nivelul comunitar uh, este implicat atunci când se iau deciziile. Acest lucru este foarte important pentru noi. Nu cred că trebuie să includem migranții într-o imagine de amenințare la adresa publicului, pentru că nu este deloc așa. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Aceasta este o chestiune deosebit de problematică. Bineînțeles că salutăm uh, uh, și uh, suntem de acord cu Schengen în pofida tuturor problemelor care există, pentru că libertatea de circulație este o valoare importantă a Uniunii Europene. Însă trebuie să fim foarte prudenți, pentru că altfel întotdeauna vom avea probleme, mai ales când vine vorba despre sancțiuni. Cred însă că în acest caz spațiul de manevră al statelor uh, membre trebuie să fie restricționat cât mai mult posibil posibil. Uh, sinceră să fiu, eu sunt de acord cu metoda comunitară. Cred că este singura abordare uh, rațională pentru a uh, împiedica situațiile în care unele țări care se opun um, nu ar fi de acord. Articolul 23 din codul frontierelor Schengen Există foarte multe lucruri care sunt rezolvate acolo, iar singura problemă care rămâne, uh, după părerea noastră, este întărirea metodei comunitare și de aceea am depus o serie de amendamente prin uh, care ne opunem acestei direcții. Evident, înțelegem dificultățile dumneavoastră, doamna Weber, pentru că dacă nu am fi înțeles, am fi depus alte amendamente. Însă dacă încercăm să susținem metoda comunitară, cred că ar fi mai bine. Dar oricum, cred că putem să discutăm și să vedem dacă am făcut propuneri bune și poate am putea să ne punem de acord să mergem în această direcție. Eu cred că ar fi bine să ne dăm mâna și să spunem da, în sensul că comisia trebuie să aibă inițiativa. Nu Consiliul trebuie să aibă uh, inițiativa luării acestor decizii. Oricum, noi credem că controlele la frontiere, în cazuri excepționale, ar trebui reintroduse. Dar ce înseamnă circunstanțe excepționale? Dezastre naturale sau uh, evenimente care um, de genul uh, cutremure invazia extraterestrilor, nu știu, trebuie să definim uh, aceste situații. Trebuie să, vor, să se vorbească despre o amenințare gravă, o amenințare specifică, așa cum spuneau și uh, verzii. Altfel, înțelegem uh, încercările și uh, eforturile doamnei raportor de a ține cont de aspectele de azil și migrație. Sunt multe amendamente la considerentul 5, de exemplu, legate de pericole de cetățeni din uh, țări terțe care reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice. Oricum, trebuie să ținem seama de aceste uh, aspecte. Da, cred că amendamentele noastre se concentrează foarte mult pe politica de returnare și sunt foarte stricte în ceea ce privește politica de returnare. Nu vrem să se facă referire la returnări uh, atunci când există o problemă de deficituri. Nu cred că ar trebui să fie corelate aceste aspecte. Apoi există și alte amendamente mai mici care se referă la situația de reintroducere a controlelor, situații în care trebuie să fie informat publicul general. Dar, pe ansamblu, trebuie să mergem pe această cale, în această direcție pe care o sugeram. Așadar, dacă ne îndepărtăm de la metoda comunitară, atunci uh, nu cred că ar fi uh, ok. Domnule Bratkovski, vă rog. Sâmbie am păcincăvat, pani Weber. Mulțumesc frumos, uh, doamnelor și domnilor. Vreau să îi mulțumesc doamnei Weber pentru activitatea depusă. Aș dori să mă refer mai ales la problema reintroducerii controlului la frontiere. Polonia este una dintre țările care a intrat în Uniunea Europeană după ce s-a înființat zona Schengen, acum facem parte din zona Schengen, și pentru cetățenii polonezi este o satisfacție enormă faptul că putem traversa frontierele liber. Dacă cineva ar dori să reintroducă controlele la frontieră, aceasta va provoca foarte multă neliniște. Însă înțeleg că siguranța tuturor cetățenilor europeni este mai importantă. Însă lucrul acesta trebuie făcut cu multă precauție, așa că vreau să lansez un apel ca această decizie de ultimă instanță să o adopte Consiliul. Comisia poate să facă o analiză, dar decizia trebuie să fie în mâna Consiliului este unul din amendamentele pe care le-am înaintat eu. Și mai este o chestiune de care nu vorbim astăzi, dar săptămâna viitoare se va cere Comisiei să se gândească la aceste elemente și mai ales să se refere la problema controlelor comune la frontierele interne. Mă gândesc la situațiile în care un cetățean care locuiește de o parte a frontieră a Poloniei, dar în Ucraina poate să aibă de-a face cu o frontieră mai simplă. Doamna McIntyre, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Weber foarte mult pentru uh, activitatea depusă în cadrul acestui raport și susțin uh, în uh, mare parte ceea ce a făcut dumnea ei. Cred că este important să spunem că toți susținem libera circulație ca o valoare a Uniunii Europene, însă trebuie să găsim un echilibru astfel încât statele membre să aibă un spațiu de manevră atunci când ne confruntăm cu situații excepționale. Cred că acest lucru este foarte important. Evident, în calitate de eurodeputat din partea Regatului Unit, înțeleg în mod special sensibilitatea controlelor la frontieră și, după cum știți, Regatul Unit își menține aceste controle la frontiere. Însă, multe dintre alte delegații din grupul meu împărtășesc uh, îngrijorările pe care le au statele membre cu privire la propunerea Comisiei. Noi am depus doar trei amendamente la considerente și nu la, part, la alineatele propriu-zise, la articolele propriu-zise. Uh, sincer, acestea nu sunt amendamente foarte controversate. Însă, noi, amendamentul 33 uh, vorbește despre a lua în considerare cerințele statelor membre de acțiune rapidă. Este foarte bine să ne întâlnim și să discutăm, însă uneori există situații în care pur și simplu nu poți face acest lucru și cred că trebuie să integrăm acest amendament pentru a menține acest echilibru, așa cum spunea și doamna Weber. Vă mulțumesc foarte mult! Revenim acum la doamna raportor, doamna Weber, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care și-au exprimat uh, punctele de vedere și care ne-au prezentat argumentele cu privire la amendamentele pe care le-au prezentat. Mulțumesc și Comisiei și Consiliului pentru intervențiile de mai devreme. Nu vroiam să încep această discuție și să revin uh, la ceea ce am discutat deja la primul schimb de puncte de vedere și chiar mai înainte, pentru că am considerat că nu mai este necesar să facem acest lucru. Ne aflăm acum într-o fază diferită. Însă cred că ar fi bine să le reamintesc colegilor că ori cât de mult aș vrea personal să susțin în totalitate propunerea comisiei, pentru că apreciez foarte mult și prețuiesc foarte mult abordarea comunitară pentru Schengen, trebuie totuși să fiu realistă. Uneori cred că mai bine este să judeci cu uh, mintea și nu cu inima. Și de aceea am hotărât să merg pe această cale și să vin cu uh, o propunere care să nu dea bine doar într-un raport, probabil susținut de mulți colegi din, din Parlament, dar neacceptat de către Consiliu. În schimb, am uh, vrut să vin cu o propunere care este mai fezabilă pentru a încerca să păstrăm o abordare comunitară Bine, nu este aceeași abordare comunitară prezentată de către comisie, dar oricum este mai mult decât ce avem în momentul de față. Și cred că este important chiar dacă acesta nu este un pas extraordinar. Dar dacă ne uităm în jurul nostru și vedem uh, cât de mult uh, prețuiesc cetățenii Schengen și cât de mult vor să păstreze Schengen, nu vreau să devin acum personală, însă Cred că ultimele evoluții, având în vedere ultimele evoluții în Schengen, chiar și un mic pas în această direcție comunitară este foarte important. De asemenea, am vrut să reiasă foarte clar că fluxurile migratorii nu vor fi niciodată considerate uh, drept o amenințare la adresa securității naționale. Și am menționat acest lucru încă de la bun început. Este un lucru care se regăsește în raport și de aceea procedura de returnare nu ar trebui să fie considerată uh, o amenințare la mm, adresa securității uh, publice sau la adresa politicii publice. I-am ascultat uh, pe colegii mei care au intervenit și care spuneau că ar fi mai ușor uh, să ne punem de acord asupra amendamentelor 23, 24, 25 și asupra considerentelor. Oricum, rămâne întrebarea regată de uh, 26, pentru că aici nu ne putem întâlni la mijloc. Ori uh, avem comitologie, ori un alt tip de decizie. Dar cred că acesta va fi uh, subiectul unei alte discuții ulterioare cu raportorii din umbră, cu Consiliul cu Comisia și de altfel Sper că raportorii din umbră vor fi disponibili pentru o întâlnire cât mai curând posibil, astfel încât să încercăm să, să elaborăm niște amendamente de compromis. Și, bineînțeles, vrem să ne punem de acord cu privire la vot care este programat pe 26 aprilie, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc foarte mult și vom ține legătura de acum înainte până la vot și după aceea, bineînțeles, pentru că va trebui să negociem cu Consiliul. Mulțumesc, doamna Weber, pentru uh, ce ați făcut până acum și pentru ce veți face în perioada următoare. Vă mulțumesc de asemenea pentru eforturile dumneavoastră de a elabora niște amendamente de compromis. Apreciem angajamentul dumneavoastră în uh, găsirea acestor amendamente de compromis care ne vor permite să programăm votul liber în libe în aprilie, așa cum am prevăzut. Vă mulțumesc pentru acest lucru, vă mulțumesc pentru discuție și trecem mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi, Uh, de fapt, următoarele puncte, 18 și 19, pentru că vom avea o dezbatere în comun. Punctul 18 se referă la programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Este vorba de programul Pericles 2020. Raportorul este doamna Anthea McIntyre. Dezbatem de asemenea punctul 19, care se referă la extinderea la statele membre neparticipante a aplicării regulamentului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii, adică programul Pericles. Raportorul uh, în al doilea dosar, care are legătură cu primul, este domnul Agustin Diastemera care nu este prezent, dar care va fi reprezentat de colegul său, domnul Carlos Coelho. Acum vom asculta prezentarea din partea Comisiei cu privire la acest prim uh, schimb de opinii. Îi dau cuvântul Comisiei și reprezentantului acestuia, domnul Hou, cred. Hou, așa vă cheamă? How? dau cuvântul reprezentantului Olaf pentru a prezenta propunerea în detaliu. După aceea voi da cuvântul președinției daneze, care reprezintă Consiliul, și după aceea voi da cuvântul raportoarei, doamna McIntyre și domnului Carlos Coelho, după care voi deschide discuția. Uh, domnule Hau, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Este o onoare pentru comisie să-și prezinte propunerea cu privire la Pericles 2020, care este un program uh, de schimb și de formare profesională în domeniul uh, protecției monedei euro împotriva falsificării. Ce este acest program Pericles 2020? Așa cum vă spuneam, este un program de schimb, de asistență tehnică și de formare profesională, dar și de networking, care își, permi, care își propune să crească nivelul de conștientizare cu privire la necesitatea de a proteja moneda euro împotriva falsificării. Avem uh, grupuri speciale de beneficiari eligibili, uh, cum ar fi autoritățile competente naționale în domeniul uh, combaterii falsificării monedei euro alte autorități de punere în aplicare a legii, dar și reprezentanți ai băncilor naționale, ai uh, monetăriilor naționale și ai uh, laboratoarelor uh, științifice și de analiză care pot să detecteze bancnotele și uh, monedele uh, contrafăcute, falsificate. Programul nostru de formare profesională este deschis tuturor participanților uh, posibili care au uh, pregătirea profesională necesară în domeniul combaterii falsificării. De ce Pericles 2020? pentru că trebuie să avem o continuare a sprijinului uh, pentru protecția monedei euro în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. Amenințarea falsificării rămâne una importantă iar moneda euro are o dimensiune globală. Și având în vedere această dimensiune, uh, este foarte atractivă uh, pentru a fi contrafăcută uh, de rețelele de criminalitate organizată. Și de aceea, noi încercăm să îmbunătățim mijloacele tehnice pentru a combate falsificarea în plus față de eforturile statelor membre. Am identificat de asemenea și uh, amenințări emergente, amenințări noi, care vin uh, din uh, afara Uniunii Europene, din Rusia, de exemplu, sau China. Acțiunea la nivel european este complementară acțiunilor întreprinse de statele membre și asigură de asemenea o oarecare omogenitate și o protecție echivalentă a monedei euro în toată Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care Comisia a depus două propuneri. O propunere care, a, care se referă la statele membre care au introdus moneda unică europeană și altă propunere care se referă la statele membre ale Uniunii care încă nu au adoptat moneda unică europeană. Proiectul de regulament are obiective clare, iar principalul obiectiv este protecția monedei euro a bancnotelor și monedelor împotriva falsificării și fraudelor. Cred că mă repet, dar um, vom face acest lucru prin schimb de informații, formare profesională, schimb de bune practici, seminarii și așa mai departe. Și, bineînțeles, sprijinim și uh, activitățile științifice și de analiză pentru a îmbunătăți metodele de detecție a falsurilor. Avem o istorie îndelungată am avut uh, fazele Pericles 1 și Pericles 2. Programul inițial a fost instituit uh, printr-o decizie a Consiliului din 2001, decizie care a fost modificată pentru a o prelungi pentru perioada mm, de programare 2007-2013. Am obținut deja rezultate uh, substanțiale, au fost finanțate 84 de acțiuni și 93% din buget a fost angajat. 4.000 de participanți uh, au fost implicați în acest program și potrivit uh, feedback-ului uh, participanților și sondajelor de opinie, 98% dintre beneficiari au fost mulțumiți. Discutăm uh, anual cu statele membre, cu Banca Centrală Europeană, cu Europol și cu Interpol despre programul anual de lucru al Pericles. Bineînțeles, acest program se fundamentează pe strategia Pericles. Discutăm această strategie cu statele membre și cu celelalte instituții uh, implicate în cadrul grupului de experți uh, privind combaterea contrafacerii euro. Am identificat uh, și aceste priorități uh, pentru următoarea strategie Pericles și, bineînțeles, accentul se pune pe statele membre ale Uniunii Europene. Dar uh, acordăm prioritate și dezvoltării cooperării regionale. Am instituit o cooperare regională în Europa de Sud-Est, pentru a identifica uh, țările care produc cantități mari de bancnote contrafăcute. Este vorba de zona Balcanilor și uh, în acest sens avem o platformă în Europa de Sud-Est, dar uh, elaborăm o platformă similară și pentru nord-estul Europei. Acestea sunt exemple de bune practici. Și, bineînțeles, aceasta face parte din strategia Pericles în momentul de față. Uh, avem uh, activități și în afara Uniunii Europene și avem uh, contacte prin uh, uh, intermediul uh, colegilor din Spania. Este vorba de agenția specializată în combaterea contrafacerii din Spania și asta cu scopul de a acoperi America de Sud, America Latină. În Columbia, de exemplu, am uh, constatat că se produc uh, foarte multe uh, falsuri de euro și dolari. Și aceasta are legătură cu rețelele de criminalitate organizată, cu spălarea de bani, cu traficul de droguri, cu producția de droguri. Deci și aceste activități fac parte din strategia Pericles. V-am vorbit de asemenea și despre noile riscuri uh, care provin din Rusia, de exemplu. În ceea ce privește strategia pentru 2020, am propus un regulament care se încadrează în uh, cadrul financiar multianual regulamentele sunt uh, actele normative de bază, iar aceștia își propun să îmbunătățească claritatea juridică. De asemenea, am simplificat propunerea De exemplu, am redus uh, dispozițiile cu privire la costurile eligibile de la 4 la un articol al doilea punct este mai substanțial și se referă la creșterea ratei de cofinanțare până la 90% în situații excepționale pentru a permite desfășurarea de acțiuni în cadrul acelei uh, platforme pentru Europa de Sud-Est despre care vă vorbeam. Noi invităm statele membre să prezinte propuneri în baza unor acorduri de grant și vrem să stimulăm aceste țări uh, fiind conștienți de dificultățile bugetare ale acestora. De aceea am propus să creștem rata de cofinanțare în cazuri uh, temeinic justificate până la 90%. Un alt punct uh, care are legătură cu eficiența programului este că am propus acorduri uh, de grant prin cofinanțare pentru achiziția de echipamente împreună cu activitățile de întreținere și formare profesională. Aceste noi elemente au fost introduse după un sondaj uh, în rândul factorilor de interes iar rezultatele se reflectă în raportul comisiei. Mulțumesc! Mulțumim! Acum dau cuvântul Consiliului pentru a face o scurtă prezentare înainte să discutăm cu raportorii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun doar câteva cuvinte referitoare la cele două propuneri Pericles în cadrul Consiliului. Am avut două reuniuni la nivelul Consiliului referitoare la Pericles Prima a fost o prezentare din partea Comisiei și un prim uh, schimb de puncte de vedere la finalul lunii februarie și apoi, în cursul zilei de astăzi, la grupul de lucru din Consiliu, am finalizat o primă lectură tehnică a tuturor articolelor și considerentelor, și scopul președinției daneze este să aibă un mandat de negociere până la finalul președinției noastre cel mai târziu, în scopul de a demara negocierile și discuțiile cu Parlamentul European. Așteptăm cu interes uh, o bună cooperare cu Parlamentul pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Să dăm acum cuvântul raportorilor noștri și începem cu doamna Antia McIntyre pentru primul raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș uh, dori să încep prin a spune că sunt recunoscătoare colegilor pentru că mi-a oferit ocazia să fiu raportor pe acest raport atât de important. E prima oară când fac acest lucru, așa că vă asigur că voi face tot posibilul ca să fac o treabă foarte bună pentru Comisia Libe. Cred că vom lucra împreună între rolul meu aici, pe marginea acestui raport, și domnul de Mera Consuegra sau colegul său în acest caz. Înțelegerea mea este că programul inițial, Pericles, a apărut ca rezultat al unei decizii a Consiliului, care apoi a fost extins și a fost extins de la statele membre, de fapt doar de la statele membre uh, care sunt și membre ale zonei euro, să includă toate statele membre din UE, drept pentru care acest program de extindere trebuie să meargă pe această cale. Tocmai de aceea avem două rapoarte mie mi s-a părut, uh, mi s-ar fi părut logic să avem un singur raport, dar am înțeles că nu e posibil din cauza temeiului juridic pe care îl folosim. Este nevoie să avem două rapoarte separate. Ca deputat din Regatul Unit, evident, noi nu facem parte din zona euro. Dar, cu toate acestea, vreau să spun clar că este extrem de important pentru Regatul Unit această zonă euro. Chiar dacă nu avem uh, euro, noi folosim euro la scara destul de mare, deci moneda este destul de importantă pentru noi. Uh, de-abia aștept să colaborez cu colegii pentru a elabora acest raport și sunt uh, recunoscătoare domnului Hau de la Olaf pentru că ne-a explicat în special noile elemente Cred că cu toții am fi în favoarea simplificării și a unei eficiențe mai mari. Acestea sunt scopuri uh, care merită toate eforturile și ne-a bucurat să auzim și uh, ultimele evoluții direct de la Consiliu. Vă sunt recunoscătoare pentru asta și aștept cu interes să aud și părerile colegilor pentru a produce acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Coelio pentru al doilea raport. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, colegul nostru, domnul Damara este la Washington și, ca urmare, nu poate să fie aici. M-a rugat să-l reprezint, ceea ce fac cu mare plăcere, pentru că mi este foarte bun prieten și este un eurodeputat foarte bun. Vreau să încep prin a o felicita pe doamna McIntyre cu care, care va lucra cu noi și cu raportorii din umbră. Așa cum a spus deja doamna McIntyre, cele două rapoarte sunt evident foarte strâns legate și nu au nicio logică unul fără celălalt. Domnul Diaz de Mera salută propunerile Comisiei, consideră că inițiativele Comisiei de a revizui și de a îmbunătăți măsurile conținute în programul Pericles, precum și extinderea acestuia la alte state membre sau la alte sectoare implicate este una salutară. Schimbările de monede, spre exemplu, sunt foarte importante. Deci e bine ca uh, acest regulament să fie folosit pentru a asigura o siguranță mai mare a monedei euro față de contrafacere atât în Uniunea, Europa, uh, Uniunea Europeană cât și în alte țări. Uh, domnul Diaz de Mera are o experiență pentru că a lucrat la 88 de rapoarte care demonstrează succesul programului Pericles care a ajutat ca moneda euro să fie cea mai puțin contrafăcută din lume. Dar, în momentul de față, există provocări noi, au apărut amenințări noi la adresa Uniunii și, ca urmare, extinderea euro la mai multe țări înseamnă că este vital ca acest uh, program să fie adoptat. Domnul Diaz de Mera a primit deci propunerile cu satisfacție și nu este nicio îndoială că aceste măsuri, aceste propuneri vor crește eficiența măsurilor de prevenire și de împiedicare a contrafacerii monedei euro, ceea ce va duce ceea ce va ajuta la inițiativele Uh, lansată deja de statele membre. Domnul Papadopoulou dorește să intervină. Doamna Papadopoulou, ce scuze. Mulțumesc, sunt raportor din umbră pentru grupul uh, socialist. Cred că două, cele două regulamente sunt foarte importante pentru că permit uh, să combatem contrafacerea monedei euro în monedele în care, în țările în care se folosește euro ca monedă și în țările care în viitor vor adera la zona euro. Am văzut anumite date și se pare că se contrafac mai ales bancnotele și mai ales bancnotele de valori mici adică cele de 20 de euro, pentru că sunt bancnotele care se folosesc cel mai des și pe scară cea mai mare. Și este important să există mecanisme pentru a putea lupta împotriva uh, acestui fenomen. Programul Perico Pericles este uh, realmente valabil și are mecanisme de formare profesională și mă gândesc că euro care a fost uh, obiectul unor acțiuni criminale nu numai în Uniunea Europeană și în țările terțe. De aceea trebuie să existe o cooperare internațională pentru a lupta împotriva contrafacerii. Domnul comisar Semeta, care este comisarul de resort, a spus că frauda la adresa bugetului Uniunii Europene nu este o infracțiune, este o infracțiune, mă scuzați, extrem de gravă, ci și se referă la banii noștri ai tuturor. Contrafacerea ne privește pe toți mai ales în această perioadă de criză economică, toată lumea trebuie să fie atentă la bani, deci trebuie să veghem ca statele membre, ca cetățenii să nu fie lezați și să poată să beneficieze uh, de uh, toate avantajele. Trebuie să punem accent pe aspectul european ceea ce nu se referă deloc la competențele statelor membre, pentru că aplicăm regula analogiei. Articolul 13 este deosebit de important pentru că se vorbește aici de măsuri de prevenire pentru a lupta împotriva fraudei și a contrafacerii. Este vorba de uh, Uh, se pune problema impunerii de sancțiuni și de a lua de asemenea și măsuri de prevenire. Dar trebuie să existe sancțiuni. este foarte important. Este important să facilităm și accesul la programe pentru autoritățile statelor membre. Trebuie, de asemenea, să existe multă transparență în ceea ce privește rezultatele programului Pericles, Pericles 2 și trebuie să aibă personal bine pregătit pentru a lupta împotriva contrafacerii și pentru a proteja euro. Ce este important este informarea permanentă și continuă a cetățenilor și aș vrea să pun o întrebare reprezentantei Comisiei, dacă îmi permiteți. Dacă în finanțarea programului s-au prevăzut o campanie de informare a omului obișnuit în legătură cu contrafacerea Cetățenii eh, trebuie să știe ce se întâmplă ca să poată fi mai bine protejați. Mulțumesc! Mai dorește cineva să facă parte din dezbatere în acest moment? Văd că se mai, ridică, se mai ridică vreo mână. Dacă nu, vreau să întreb pe raportor dacă au ceva de adăugat sau dacă asta e tot pentru moment. asta e tot. Deci am fost aici pentru a avea un prim schimb de păreri între raportor și raportorul din umbră. Am uh, ascultat-o și pe doamna Papadopoulou. Și mulțumim Comisiei pentru prezentare și înțeleg că, măcar de data asta, s-a întâmplat să fim înaintea programului în mod absolut excepțional. Astfel încât punctul 20 care trebuia să aibă și el o prezentare din partea comisiei. Din păcate, reprezentantul comisiei nu a ajuns și iar trebuie să avem o pauză de jumătate de oră, pare foarte rău că trebuie să anunț acest lucru. Că știu că este deranjant pentru noi care am rezistat la aceste sesiuni uh, gigant uh, în ultimele două zile, inclusiv eu, dar din păcate comisia era programată pentru ora 18. Așa încât va trebui să așteptăm jumătate de oră pentru a asculta această prezentare, care va fi ultimul punct din această sesiune. Mulțumesc! Yeah. Exact.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

Yes, final point. Final. Ultimul punct de pe ordinea de zi. A fost o zi lungă. Vom discuta despre sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței și vom asculta acum prezentarea Comisiei. Comisia Europeană a hotărât să prezinte un pachet de măsuri privind uh, abuzurile informațiilor uh, de piață și a făcut o propunere de directivă privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Vom asculta reprezentantul comisiei și după aceea vom avea câteva discuții. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați dat ocazia să prezentăm pe scurt această propunere. Știu că suntem la sfârșitul zilei, după două zile lungi de întâlniri pentru LIBE, așa că voi încerca să țin cont de acest lucru în prezentarea mea. Discuția este oportună, pentru că suntem la 2 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și începem deja să vedem primele rezultate ale acestei activități. Iar această propunere face parte din dezvoltarea politicii în domeniul penal. Uh, și a fost deja anunțată în comunicarea privind dreptul penal, care a fost discutată deja în această comisie. Așadar, cu această propunere, aplicăm pentru prima dată principiile din acea comunicare privind dreptul penal pentru a asigura o coerență juridică între legislația privind abuzul de piață și sancțiunile penale. Și, de fapt, este prima dată când folosim tratatul de la Lisabona pentru a propune sancțiuni penale pentru a asigura implementarea eficientă a politicilor europene în baza articolului 83.2. Bineînțeles, politica în cazul de față este cea legată de mm, abuzurile de piață. Există un regulament uh, umbrelă cu privire la abuzurile de pe piață și există și o propunere cu sancțiuni penale care are ca scop întărirea regulilor uh, în domeniul abuzurilor de pe piață, precum și regimul uh, sancțiunilor penale. Așadar, pe baza studiului de impact, am hotărât să abordăm transformăm um, abuzurile de piață într-un instrument uh, de sancțiuni penale. Noi uh, respectăm îndeaproape principiile din comunicarea privind dreptul penal, ceea ce înseamnă că respectăm toate principiile uh, dreptului uh, penal uh, ca, ca soluție de ultimă instanță pentru infracțiuni foarte grave. Articolul 83 prevede că infracțiunile trebuie să fie uh, severe. Apoi respectăm uh, cerințe stricte legate de acțiunile întreprinse la nivel comunitar. De ce propunem astfel de reguli la nivel comunitar uh, pentru a um, institui definiții și sancțiuni? La urma urmei este vorba de integritatea pieței și de încrederea oamenilor în piețele financiare. Credem Credem că în climatul economic actual este esențial ca cetățenii să redobândească încrederea în piețele financiare și în acest sens trebuie să avem mijloace eficiente pentru a descuraja activitățile infracționale. În ultimii câțiva ani am asistat la efecte dezastruoase ale comportamentelor individuale de pe piețele financiare, de exemplu scurgeri de informații financiare sensibile sau uh, răspândirea de zvonuri pentru manipularea uh, prețurilor uh, pentru un instrument uh, financiar. Așadar, pe baza unei analize și pe baza studiului de impact, considerăm că sancțiunile penale ar reprezenta un instrument esențial pentru a combate infracțiunile cele mai mai grave care țin de abuzurile de pe piață. Acesta ar avea un efect de descurajare. Pe de altă parte, sunt un instrument eficient pentru a asigura implementarea politicii noastre privind abuzurile pe piață. Așadar, am uh, efectuat o evaluare aprofundată a regimurilor de sancțiuni din statele membre și uh, a reieșit o imagine mixtă. Multe state membre au sancțiuni penale în legislația națională pentru unele infracțiuni care țin de abuzurile pe piață, însă nu toate statele membre uh, incriminează mm, uh, informațiile privilegiate și utilizările abuzive de informații privilegiate și manipulările pieței. Acum, uh, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate diferă ca și concept de la o țară la alta. Deci situația este diferită în Uniunea Europe Europeană și deoarece abuzurile sau manipulările pieței se pot petrece la nivel transfrontalier, acestea pot perturba piața internă. Analiza noastră de până acum arată că problemele cele mai evidente țin de faptul că nu toate statele membre incriminează utilizările abuzive de informații privilegiate și manipulările pieței și definițiile diferă foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce duce la fragmentare. Așadar, în propunerea noastră ne-am concentrat pe rezolvarea acestor probleme și ne-am pus de acord asupra unor definiții comune ale manipulărilor pieței și utilizărilor abuzive de informații privilegiate. Și am uh, cerut uh, sancțiuni uh, cu caracter de descurajare, dar și sancțiuni proporționale. Am aplicat principiul proporționalității cu mare strictețe și de aceea nu am propus mai mult decât ceea, considerăm, ceea ce considerăm esențial pentru a asigura implementarea eficientă a politicii noastre. Credem că sancțiunile minime vor avea un efect uh, disuasiv puternic și vor uh, întări uh, piețele financiare europene și încrederea în aceste piețe și, bineînțeles, vor asigura implementarea eficientă a politicii noastre. În această propunere nu am estimat nivelurile sancțiunilor, am spus doar că acestea trebuie să fie proporționale uh, și să aibă un efect disuasiv, efect de descurajare. Dar ca noutate, propunerea noastră conține o clauză de revizuire care cere Comisiei să raporteze Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani cu privire la aplicarea directivei, precum și să o revizuiască în privința adecvării introducerii unor reguli minime privind tipurile și nivelurile de sancțiuni penale. Credem că această abordare este suficientă pentru a rezolva problemele identificate, astfel încât să asigurăm implementarea eficientă a regulilor privind abuzurile pe piață. Propunerea este relativ scurtă și cred că veți recunoaște dispoziții din propunerea anterioare fie că este vorba despre uh, răspunderea persoanelor juridice, fie că este vorba de uh, incitare uh, incitare la comiterea de infracțiuni și tentativă de infracțiune. Prin aceste sancțiuni penale, cred că vom transmite un semnal foarte puternic pentru a-i descuraja pe posibilii infractori și uh, vrem să transmitem mesajul că luăm în serios combaterea abuzurilor pe piață. Acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem cetățenilor noștri, astfel încât să creăm încredere în piețe. Aceasta este prima dată când uh, facem această propunere în baza articolului 83.2 uh, legată de un instrument penal și așteptăm cu interes să colaborăm cu Parlamentul și în special cu Comisia Libe pentru a progresa în acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum doamna Boscurt, care tocmai a fost numită raportor pe acest dosar. Doamna Boscurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru introducerea acestui raport. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră, doamnă Knuțen, că este foarte important să recâștigăm încrederea în piețele financiare și să facem față manipulărilor de pe piață într-o manieră decentă la nivelul Uniunii Europene. pentru că această formă de infracțiune are un caracter uh, transfrontalier, trebuie să existe și un răspuns transfrontalier, o soluție transfrontalieră. Nu putem să mm, permitem situațiile în care unii își aleg o anumită jurisdicție pentru mm, a beneficia de sancțiuni reduse. Aș vrea să vă pun câteva întrebări pentru a obține mai multe clarificări dar de fapt uh, mă voi referi la ceea ce spuneați dumneavoastră, că ați introdus acea clauză de revizuire ca o noutate. Comisia a spus că ar trebui să existe o revizuire după patru ani. Eu cred că patru ani este foarte mult. Ați putea să ne spuneți uh, care este contextul, care este motivul pentru care ați ales această perioadă de patru ani? Aș mai avea și o altă întrebare care se referă la articolele 3 și 4. Credeți că aceste articole sunt uh, exhaustive? Credeți că sunt uh, suficient de cuprinzătoare? Sau uh, cum credeți că putem să procedăm astfel încât acestea să fie cât mai clare cu putință? Care sunt criteriile pe care ar trebui să le luăm în considerare? Referitor la articolul 5, incitare și uh, complicitate. Inciting, aiding and abetting. Ce înseamnă incitarea la infracțiune? Ne-ați putea da un exemplu în acest context al manipulărilor uh, pieței? Și ultima mea întrebare este cum putem să uh, evităm uh, situația în care să existe uh, sancțiuni duble pentru aceeași infracțiune. Sigur că um, am și alte întrebări, dar vom discuta cu o altă ocazie. Ați primit câteva întrebări specifice care așteaptă răspunsuri. Comisia, vă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări care arată faptul că cunoașteți foarte bine acest dosar. Ați pus o întrebare legată de cei patru ani pentru clauza de revizuire. Această perioadă se datorează faptului că statele membre au 24 de luni la dispoziție, adică 2 ani pentru transpunere. Deci va dura 2 ani până când statele membre vor transpune uh, legislația și vor, o vor notifica Consiliului. Și după aceea va trebui să examinăm uh, rezultatele transpunerii în legislația națională. Va trebui să analizăm cum s-a făcut transpunerea în legislația națională și dacă dispozițiile actuale funcționează. Așadar, chiar dacă am efectuat un studiu pentru a vedea dacă ne-am atins scopul, va trebui să ne gândim și la niveluri de sancțiuni. Uh, aceasta este un nou domeniu al dreptului penal și de aceea, dacă am hotărât să determinăm nivelul sancțiunilor, tot ar trebui să le studiem uh, cu mare atenție. Și aceasta ar necesita un studiu comparativ uh, în statele membre pentru a vedea ce niveluri de sancțiuni au acestea și cum ar putea sancțiunile să ne ajute să atingem uh, efectul dorit. În ceea ce privește instigarea la Comitea de Infracțiuni, care este menționată la articolul 5, trebuie să vă spun că acestea sunt uh, prevederi pe care le-am utilizat și anterior în alte cazuri în abordarea noastră privind dreptul penal. Cred că este prea devreme uh, să vă spun acum cum putem să definim această instigare, pentru că um, propunerea încă nu a fost adoptată la definițiile de la articolele 3 și 4 am fost foarte atenți pentru a avea un limbaj foarte clar în scopurile dreptului penal, însă după cum știți, deciziile privind regulamentul uh, referitor la abuzurile pe piață, care conține de asemenea um, definiții au loc în Parlament și Consiliu. Deci va trebui să urmărim dezbaterile pe marginea acestor definiții, uh, să vedem dacă nu cumva trebuie să facem niște ajustări. De aceea este prea devreme să vă spun ce ar putea însemna instigarea. Bineînțeles, este la latitudinea judecătorului național să definească acest concept mai detaliat. Ați menționat pe scurt uh, problema da, sancțiunilor duble. Regulamentul privind abuzurile pe piață conține o serie de sancțiuni administrative, iar uh, propunerea noastră se referă la sancțiunile penale. Uh, așa cum s-a întâmplat și în alte propuneri, cele două uh, sisteme sunt complementare, însă uh, acest lucru poate, se poate aplica în uh, statele membre în mod diferit, pentru că există ori doar sancțiuni administrative, ori doar sancțiuni penale, ori o combinație, dar nu există uh, uh, sancțiuni suprapuse. Există principiul nibes in idem și pe baza um, acestui principiu, judecătorul național este cel care hotărăște evitarea sancțiunilor astfel încât să evite sancțiunile duble. Pe de altă parte, propunerea noastră conține un criteriu pentru a determina când ceva este peste pragul stabilit și când se încadrează în categoria de comportamente infracționale în acest sens uh, se introduce uh, noțiunea de intenție, adică o infracțiune trebuie să fi fost comisă cu intenție. Și bineînțeles că această interpretare este din nou la latitudinea judecătorului național care trebuie să se asigure că se evită duplicarea sancțiunilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Boscurt, vreți să mai adăugați ceva? Nu, deocamdată nu. Nu mai vreți să faceți o examinare încrucișată. E deja târziu. Este un subiect extrem de important. Și din punct de vedere al competențelor și al procedurii, trebuie să ne concentrăm uh, pe acest dosar care implică și alte comisii din uh, Parlament. Oricum, este doar o primă prezentare din partea comisiei, este doar un prim schimb de opinii pentru că raportorul doar a fost numit. Deocamdată atât uh, am avut de spus. Și dacă nu mai aveți alte mm, comentarii, vom încheia. Am lucrat în Libe peste 15 ore în Libe. Niciodată nu este suficient, dar pentru astăzi cred că este suficient. Vă mulțumim pentru prezență.